Good morning, dear colleagues. I open the, the second part of our meeting. Bună ziua, dragi colegi. Deschid uh, a doua parte a întâlnirii noastre și astăzi începem cu voturile. Avem suficienți membri în sală și putem să începem votul Vreau doar să vă spun câteva lucruri, să, vă ream- să reamintesc coordonatorilor și grupurilor că ne așteptăm să avem același număr de votanți în timpul votului, 13 pentru socialiști și democrați 12, pentru ECR 3, ALDE 4, GUE 3. Verzii au două voturi și FDD 3. Așadar, asta pentru ca să nu avem momente de confuzie în timpul votului. Începem cu un raport foarte important pentru comisia dumneavoastră. După cum știți, la fiecare trei ani Uh, Comisia publică raportul privind uh, politica de coeziune. Al șaselea raport uh, analizează politicele din 2007 până în 2013 de coeziune și pentru perioada 2014-2020 perspective. De asemenea, e vorba de susținerea dată o serie, unei serii de domenii. Regii uh, elaborează un raport de inițiativă astfel încât Parlamentul să poată să își stabilească uh, poziția cu privire la aceste politici de, coezi de coeziune. În uh, februarie, raportorul nostru, domnul Deutsch, și-a prezentat proiectul de raport. Până în 12 martie, termenul de depunere a amendamentelor a fost depus 170 de amendamente. Cinci comisii au elaborat avize cu încă 127 de propuneri de modificare. Raportorul propune și el un număr de uh, amendamente de compromis. Există și un aspect pe care trebuie să vi-l spun astăzi. La sfârșit, Comisia ECON nu a adoptat un aviz asupra acestui raport. Înainte de a trece la votul propriu-zis, aș dori să dau cuvântul raportorului pentru ca să tragă câteva ă, concluzii și vreau să vă spun că dau cuvântul numai raportorului, nu deschid baterea. Ă, mulțumesc, domnul Doici. Köszönöm a Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Nu vreau să uh, vorbesc, să vă rețin atenția prea mult. Sunt singurul, din câte se vede, care iau cuvântul ca raportor, deci voi fi foarte succint. Pentru colegii din această comisie, din uh, alte comisii, trebuie să le spun că le mulțumesc pentru cooperare. Cred că împreună am făcut o treabă bună și vreau să mulțumesc și raportorilor din uh, Umbra, cu care am colaborat uh, excelent. Am reușit să ajungem la propuneri de compromis asupra cărora să convenim, care consolidează acest uh, text pe care îl vom adopta peste uh, câteva minute. Nu cred că ar fi potrivit acum să trec în revistă toate elementele de bază. Nu vreau decât să vă spun mulțumesc, mulțumesc pentru eforturile dumneavoastră. Știți, uh, în Ungaria se, în maghiară se spune că atunci când cineva vorbește și uh, alături de el uh, altcineva vorbește, suntem de acord. Acest document trasează elementele comune ale politicii de coeziune care se încheie acum și vom vedea și care sunt perspectivele pentru perioada următoare. Deci în ceea ce privește uh, perioada viitoare, vreau să încerc să transmit un mesaj clar. Iată ceea ce am uh, făcut astăzi. Now we begin. Putem să uh, Trecem la vot. Alinatul 1, amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. În acest caz, 23 devine caduc, 24 pentru, împotrivă, abțineri, Adoptat. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 27 Vot pe părți este solicitat partea întâi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat partea a doua. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 28. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm electronic. Sunteți uh, gata? Vot. Votul s-a deschis. Votați acum. Votul s-a închis. 25 pentru, 13 împotrivă, deci adoptat. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 30 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 31 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm electronic. Amendamentul 31, deci vot electronic, votați vă rog. Votul s-a închis și amendamentul este adoptat cu 25 de voturi pentru. Amendamentul 32. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 33. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 34. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 35. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Cred că este adoptat. Amendamentul 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 39 pentru. Îmi cer scuze, spune președinta. 30, amendamentul 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Acum trecem la compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Compromisul 1 este adoptat. Trecem la amendamentul 47. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 48. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 49. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 50 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 51 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 52 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 53 pentru, împotrivă, abțineri, cred că este adoptat, vreți să-l verificăm? Nu, adoptat. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 55 pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 56 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 57 pentru, împotrivă, Abțineri. Adoptat. Amendamentul 58. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 59. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 60. Pentru. Împotrivă abțineri, adoptat. 61 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 62 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la amendamentul 68. Cine este pentru? Cred că este corect. 68. Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 73. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 64. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 75. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 76. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 77 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 78 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 79 da, devine caduc. 79, îmi cer scuze, spune președinta. Amendamentul 80. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 81. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 82. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 83. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 84. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 85. votăm împreună cu 86 și... Deci votăm în bloc 85 și 86. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 85 și 86. 87 devine caduc? Nu, pentru că nu am adoptat 85 și 86, deci votăm 87. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 88 și Da, domnul Valcar, Sel are hotărât să-l retragă? Nu, nu. Nu, doamnă președintă. Mențin 88. Îl mențin. Așadar, supunem la vot amendamentul 88 și 89, pentru că este un vot identic. Pentru, împotrivă, abțineri adoptate. Compromisul 3. Compromisul 3 a devenit caduc. Așadar, trecem la compromisul 4. Cred că ne descurcăm bine. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 107 devine caduc. 108. Domnul Bacasel. Îl retrag pe acesta, doamnă președinte. 108 îl retrag. Mulțumesc. Deci trecem la 109 pentru împotrivă abțineri respins. 110 devine caduc. Nu, nu devine caduc. Amendamentul 110. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 111. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 112. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 113. Pentru, împotrivă, Abțineri? Cred că este adoptat. Amendamentul 114. Vot pe părți eh, cerut de verzi. Partea întâi. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 115 pentru împotriva abțineri respins compromisul 6 cine este pentru împotrivă abțineri adoptat trecem acum la 125 Amendament 125. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 126. Vot uh, identic cu 127. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 128 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 129. Cine este pentru? Împotrivă. Trebuie să verificăm electronic. Vă rog, vot electronic la amendamentul 129. Vă rog să votați. Votul s-a închis. Adoptat. Vă rog, trezirea pentru PPE. Numai trei, de ce? Deci GUE are un vot în plus, conform consolei de vot. Avem probleme cu consolele. Vă rog, votăm din nou electronic amendamentul 129. Vă rog. Votul s-a închis. Este adoptat. 33 de voturi pentru, 5 împotrivă. Colegii de la GUE. Chiar văd că sunteți numai trei, așa că imposibil uh, dacă greșeala este a consolei, îmi cer scuze. Continuăm cu amendamentul 130, care devine caduc pentru că 131 Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 132. Cine este pentru? Îmi cer scuze, spune președinta, e caduc. 133. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. O 134 nu devine caduc, așa încât votăm 134. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 135 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 136 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 137 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 1000, uh, amendamentul 144, cine este pentru? împotrivă, abțineri, respins. O a devenit caduc, așa că trecem la compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 150 pentru? Împotrivă? abțineri, trebuie să-l verificăm. Vă rog, vot electronic, votați acum. Votul s-a închis și amendamentul este respins. Uh, 17 pentru și 22 împotrivă. Mulțumesc. Amendamentul 152. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 153 a devenit caduc. 154. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 155 pentru împotrivă abțineri adoptat 156 pentru împotrivă abțineri adoptat 157 pentru împotrivă abțineri adoptat 158 pentru Împotrivă. Abțineri. adoptați. O sută cincizeci și nouă a devenit caduc. O sută șaizeci pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. O sută șaizeci și unu pentru împotrivă, abțineri, adoptat. O 162 devine caduc, 163 a fost retras, 164. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. șaizeci și 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 166 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 167 Cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 168 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 169 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 170 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. La considerente, uh, amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. Amendamentul 2, vot electronic. Votați acum. Votul s-a închis și este adoptat. 23 pentru, 16 împotrivă. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 5. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. Amendamentul 6. Votați, vă rog. S-a închis votul și este adoptat cu 28 de voturi pentru. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 8. Doamnă președinte, am retras amendamentul 8. Mulțumesc. Trecem la amendamentul 9. Considerentul A, amic, nou, Cine este pentru? Amendamentul 9. Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 10. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 11. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 12. Pentru, împotrivă, abțineri, cred că este adoptat. 13. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 14. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 15 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 16 pentru, devine caducada pentru că am adoptat 15, deci devine caduc. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, Trebuie să verificăm electronic amendamentul 17. Votați acum, vă rog. E adoptat cu voturi, 20 de voturi pentru și 19 împotriva. Amendamentul 18. pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19 devine caduc. Nu, nu devine caduc. Pentru că 18 nu a fost aprobat. Deci, amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 20. Amendament oral. Nu? Vreți să luați cuvântul? Nu. Este cineva împotriva amendamentului oral? Nu. Votăm, deci, amendamentul 20 cu un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Deci nu votăm asupra lui 21. Așa încât trecem acum la recomandările făcute de comisii. Votăm aceste recomandări. Suntem gata? Da. Și începem cu um, recomandările Comisiei pentru buget. Prima recomandare devine caducă pentru că acoperă articole 1 și 2. Recomandarea numărul 2 devine caducă pentru că s-a adoptat compromisul 2. Recomandarea numărul 3 devine de asemenea caducă. Recomandarea numărul 4 Deschidem votul, pentru că este legată de recomandarea ITRE, dar în orice caz votăm. Cine este pentru? Cine este împotrivă? abțineri, se adoptă. Recomandarea numărul 5 devine caducă? Nu. Trebuie să o supunem la vot. Recomandarea numărul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Recomandarea numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Recomandarea numărul 7. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Recomandarea numărul 8. Devine caducă. Am dreptate? Da. Recomandarea numărul 9 devine ca nu. Votăm. Aici votăm. Votăm recomandarea numărul 9. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Numărul 10. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Recomandarea numărul 11 devine caducă și recomandarea numărul 12 devine caducă. Acum, recomandarea numărul 13 pentru. Împotrivă. Abțineri trebuie să verificăm electronic. Deci votăm pentru recomandarea numărul 13. O spunem la vot electronic. Este deschis votul acum. Votul este închis și se respinge. Recomandarea numărul 14. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? se respinge. Și acum trecem la recomandările Comisiei Amploa. Recomandarea A devine caducă din cauza votului anterior. Recomandarea B o supunem la vot. Recomandarea B pentru. Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Recomandarea C a Comisiei Amploa. Votăm acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Recomandarea D. Votăm cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se respinge. Recomandarea E Supunem lui pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm electronic. Recomandarea E a Comisiei Amploa. Vot electronic acum. Votul se închide. Și recomandarea este respinsă. recomandarea F devine caducă. Și acum continuăm cu celelalte cifre. Recomandarea 1 a Comisiei Amploa devine caducă. Recomandarea 2 votăm. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge, cred. Recomandarea numărul 3 devine caducă pentru că s-a adoptat compromisul 6. Recomandarea 4 pentru. Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Recomandarea numărul 5. O să punem votul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Recomandarea numărul 6. Votăm. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Recomandarea numărul 7, care este acoperită parțial de compromisul 6, dar votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Recomandarea numărul 8. Votăm. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Recomandarea numărul 9. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Comandarea numărul 10. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Recomandarea numărul 11, parțial acoperită. Nu, nu este acoperită și devine caducă. La fel și 12 și 13. Toate devin caduce. Avem acum recomandarea numărul 14 devine caducă pentru că amendamentele 37 amendamentul 37 a fost um, adoptat acum la 15 pentru împotrivă abțineri se respinge. Recomandarea 16 devine caducă. Recomandarea 17 cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Recomandarea numărul 18 devine caducă din cauza compromisului 5 și recomandarea 19 acum devine caducă din cauza compromisului 3. Nu, îmi cer scuze. Îmi cer scuze, a fost greșeala noastră, spune președinta. Deci trebuie să votăm recomandarea numărul 19 pentru. Cine este împotrivă? Abțineri. Cred că este respinsă. Și acum recomandările Comisiei ITRE. Da, vă rog, am o întrebare legată de, legată de recomandarea 19. Acolo s-a uh, eliminat întreg, uh, întreg articolul. De ce, mai, uh, de ce o mai supunem unui vot? ați putea verifica dacă este nevoie votul în cazul recomandării numărul 19, pentru că e vorba de eliminarea unui articol întreg. Da, explicația secretariatului este că este inclusă în aviz, ca o porțiune de text separată. Deci, sunt recomandări și recomandările nu se referă la acel articol explicit. Deci avem o dublă respingere. În orice caz, uh, uh, o respingem. Va fi respinsă. Vom continua acum cu recomandările Comisiei ITRE. Comis, uh, recomandarea numărul 1 devine caducă, din câte am înțeles. Recomandarea numărul 2 devine caducă. 3 devine caducă. 4 o supunem votului. Recomandarea 4. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Recomandarea numărul 5, acoperită de articole numite, devine caducă 6. Votăm pentru. Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Recomandarea numărul 7. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Recomandarea numărul 8 devine caducă și votăm recomandarea numărul 9. Vă rog, cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri? Se adoptă. Recomandarea numărul 10. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Recomandarea numărul 11. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Recomandarea 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Recomandarea numărul 13, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Recomandarea numărul 14, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Recomandarea numărul 15 devine caducă. Recomandarea numărul 16, o supunem votului. Deci 16, recomandarea ITRE, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? cer scuze, dar trebuie să o verificăm electronic. Deci recomandarea numărul 16 din partea Comisiei ITRE. Votul electronic este deschis acum. Votul este deschis. Nu încă nu este încă deschis. Vă rog să deschideți votul electronic. Și se respinge. Da, nu vedeți rezultatul. Acum îl vedeți. Este respinsă. Recomandarea numărul 17 devine caducă, 18 devine caducă, recomandarea numărul 19. Vă rog, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. 20. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Recomandarea numărul 21, da, devine caducă. Și 22 devine caducă. Și acum spunem votului 23, recomandarea numărul 23 pentru. Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Și acum trecem la recomandările Comisiei de Cultură Recomandarea numărul 1. Votăm. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Recomandarea numărul 2. Devine caducă. Am dreptate? Da, la fel și 3. Recomandarea numărul 4. O, aici votăm cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. Recomandarea numărul 5. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Recomandarea numărul 6. Pentru, împotrivă, abțineri? Se respinge. Recomandarea numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Se respinge. Recomandarea numărul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Recomandarea numărul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Recomandarea numărul 10 devine caducă. Numărul 11 o supunem votului. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se respinge. Recomandarea numărul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Recomandarea numărul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Recomandarea numărul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Recomandarea numărul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Recomandarea numărul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Recomandarea numărul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Numărul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Numărul 19 devine caducă. Numărul 20. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. Numărul 21, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Numărul 22 devine caducă. Am, am dreptate? Da. Devine caducă. Și acum trecem la recomandările Comisiei pentru Drepturile Femeilor și Egalitatea de Șanse. Din păcate, sunt câteva plusuri acolo. Um, deci, până la uh, votul 14, unde apare primul plus, putem vota în bloc, inclusiv 13 uh, pentru a câștiga ceva timp. Iar poate fi, putem proceda astfel? Um, puteți să lămuriți pe toți ceilalți care își do, deci, do, se dorește un vot în bloc? Da, propunerea este să votăm mai multe recomandări în bloc. Nu, noi ne opunem. Da, dumneavoastră vă opuneți. Bun, atunci votăm. Recomandarea A. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Recomandarea B. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Recomandarea C. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. D. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Recomandarea E. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Recomandarea F. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Recomandarea G. G. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Recomandarea H. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Recomandarea I devine caducă. Recomandarea J pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Comandarea K, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Le, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Recomandarea M, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Recomandarea N, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Recomandarea O, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Recomandarea P, pentru, împotriva abțineri se respinge. Recomandarea 1. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Recomandarea 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge.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 abțineri, se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum Votul final. Vă rog uh, să votați electronic, deschideți votul. Vă rugăm să votați acum. Votul este închis. Și este un rezultat foarte bun pentru acest uh, tip de raport. Avem 32 de voturi uh, pentru, 1 împotrivă și 6 abțineri. Deci vă mulțumim, mulțumim raportorului, mulțumim pentru munca excelentă a întregii comisii. Mulțumim, stimați colegi! Second vote for today. Continuăm cu cel de-al doilea vot de astăzi. Anul trecut, Comisia a adoptat o comunicare privind o abordare integrată a moștenirii culturale. Comisia pentru Cultură și Educație a făcut un raport din proprie inițiativă. Regii uh, are un aviz aici pentru că politica de coeziune este o sursă importantă de finanțare pentru proiecte de infrastructură culturală. În perioada 2007-2013 Fondul European pentru Dezvoltare Regională a investit 6 miliarde de euro în proiecte culturale, adică de 15 ori mai mult uh, bugetul total pentru cultură pe perioada de programare 2007-2013. Raportorul nostru e domnul Cotolino. În martie el și-a prezentat proiectul de aviz. Până la termenul din 13 aprilie s-au făcut 57 de amendamente. Raportorul a propus 13 amendamente de compromis și sugerez să trecem direct la vot sau poate doriți să spuneți ceva? Nu? Mulțumesc. Deci trecem direct la vot. All right. We begin with the compromise. Compromise. Începem cu compromisul 1. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri? Se adoptă. Acum trecem la compromisul 2. Sorry, Nu, mă scuzați, amendamentul 2. Aș vrea eu să ajungem direct la compromisul 2. Așadar, amendamentul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Mergem la amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Acum ajungem la amendamentul de compromis 2. Acum ajungem la compromisul 2. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. șase, 12 sunt caduce, ajungem la compromisul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Atunci trecem la compromisul 4, cine este pentru, Cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum trecem la compromisul 5. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 33, partea 1. Cine Votăm două părți acest amendament. Partea 1, așadar, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, Mă scuzați, trecem direct la amendamentul 34. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum amendamentul 35. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 8. Cine este pentru, împotrivă,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 Amendamentul 57. Avem o cerere de amendament oral. Este cineva împotrivă? Nu? Deci votăm amendamentul 57 cu amendamentul oral. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Se adoptă. Și acum avem votul final. Vă rog să votăm electronic. Deschid votul. Vă rog să votați acum. Votul este închis. 38 uh, pentru. Felicitări, domnule Coțolino. Un vot împotriva. Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Okay. We took our few... Bine, am uh, avut o scurtă pauză între vot și restul activităților. Vă rog să continuăm, vă rog să luați loc. Următorul punct pe ordinea de zi, schimb de opinii cu domnul Jose Manuel Fernandez, raportor general pentru buget pe 2016. Uh, mă bucur să-i urez uh, bun venit astăzi la întâlnire. Mulțumesc că ați venit, domnule Hernandez, raportor general pentru 2016, bugetul 2016. Asta înseamnă că este uh, responsabil pentru bugetul comisiei, care reprezintă 99% din bugetul total al Uniunii Europene. Ca și în trecut, domnul Hernandez dorește să colaboreze strâns cu comisiile responsabile de politica de coeziune, care reprezintă o treime din bugetul total al comisiei. Așadar, ne bucurăm să-i urăm bun venit lui Fernan- domnului Fernandez astăzi aici pentru a discuta viitorul buget. Va fi primul schimb de opinii înainte de adoptarea proiectului de buget de către Comisie. Așadar, domnule Hernandez, vă dau cuvântul. Raportorul nostru din umbră este doamna Spirachi și ea este aici, gata să continue discuția. Domnule Hernandez, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt aici pentru a vorbi de prioritățile noastre care au fost deja adoptate dar și pentru a vă asculta, pentru a primi sfaturile noastre și pentru a pregăti cel mai bun buget pe care cetățenii îl așteaptă. Vă reamintesc că bugetul Uniunii Europene este cam 1% din uh, PIB-ul european. E un buget de investiții uh, și doar 6% pentru, de, de, pentru cheltuieli administrative, 94% pentru investiții și 6% pentru cheltuieli administrative. E un mesaj pe care trebuie să-l spunem. În ce privește politica regională, această comisie știe bine faptul că o treime din buget este pentru politica de coeziune și pentru politica regională avem uh, Fondul Social European și de asemenea FEDER-ul, Fondul European de Dezvoltare Regională. Prioritățile noastre și politica regională trebuie să ajute la prioritățile noastre. Avem ca mesaj principal, ca prioritate principală cei trei E, așa numiți în franceză, emploi, entreprise și entrepreneurship, adică crearea de locuri de muncă, uh, întreprindere și spirit antreprenorial. Și pentru asta ne asigurăm că sunt programe uh, legate de Erasmus, de programe de angajare a tinerilor, dar în uh, noul program operațional, politica de coeziune ajută de asemenea la realizarea acestor obiective. Politica de coeziune este de asemenea o politică de creștere inteligentă și de creștere durabilă și inclusivă. Avem drept obiectiv și uh, solidaritatea internă și coeziunea teritorială, care e foarte importantă, dar și solidaritatea externă. Nu putem uita ce se întâmplă în jurul frontierelor noastre și că uh, activitățile de ajutor pentru dezvoltare și ajutor umanitar sunt foarte importante. Cu solidaritatea internă și externă putem obține și putem să ne îndeplinim și obiectivele de securitate. Acestea sunt mesajele pe care vrem să le transmitem și am vrea ca în 2015 uh, probleme legate de preț să fie, dacă nu în totalitate rezolvate, cel puțin să fie bine abordate de către Consiliu și Comisie. Vreau să vorbesc de plăți, dar e o discuție care este o rușine pentru instituții, pentru că plățile sunt uh, un lucru normal ele vin după angajamentele de plată. Deci trebuie să știm uh, ce autorizăm și să autorizăm lucruri rezonabile. Nu trebuie să discutăm problema plăților, pentru că ele sunt o consecință logică și imediată a angajamentelor. De asemenea, plățile sunt uh, proba a succesului politicilor europene și uneori Consiliul acceptă angajamente cu speranța că lucrurile nu vor funcționa. Dar faptul că statele membre și mai ales rubrica 1B cu politica de coeziune, dovada că acestea funcționează, vine din faptul că angajamentele care sunt luate sunt apoi executate și asta este originea plăților. Dar problema nu e una a rubricii 1B și a coeziunii. Coeziunea respectă regulile. Problema este că nu se, uh, dă, nu se dau suficienți bani pentru a plăti ceea ce trebuie plătit. Asta e problema. Uh, suntem în 2015. Sunt multe programe operaționale care încă nu funcționează și uh, ar fi o sigur, foarte ușor să rezolvăm problema plăților prin întârzierea programelor. Vedem că în 2015 suntem pe care să plătim datoriile din trecut. Am avut 24,7 miliarde de euro de facturi neplătite. La sfârșitul acestui an, Comisia prevede să fie 20 de miliarde facturi neplătite. Asta este o cifră pe care o consider enormă și în elementele planului pe care Comisia l-a prezentat pentru 2016, Comisia prevede 2 miliarde de plăți uh, neefectuate. Dar trebuie să ne uităm la execuția programelor, pentru că trebuie respectate compromisurile. Pacta sunt servat în latină. Respectarea compromisurilor. Asta înseamnă respectarea cadrului financiar multianual. Și politica de coeziune nu e o problemă Problema este că nu se dau suficienți bani pentru angajamentele pe care le-am luat. Și e un semn prost și pentru cetățeni. Pentru că atunci când se adoptă un buget care nu are suficient bani pentru a face toate plățile, după aceea sunt bugete rectificative. Și asta ce înseamnă? În mintea cetățenilor înseamnă că Parlamentul cere mai mulți bani un buget rectificativ uh, uh, pare că înseamnă mai mulți bani. Nu, nu înseamnă mai mulți bani. Bugetul rectificativ și bugetul rectificativ care este trecut, cerut este pentru a plăti angajamentele, pentru a plăti datoriile și compromisurile. Problema plăților nu trebuie să pună sub semnul întrebării prioritățile noastre politice, sunt priorități politice de care trebuie să vorbim aici. Uh, am pierdut însă foarte mult timp pentru a uh, vorbi despre aceste plăți neefectuate. E un subiect care n a trebuit să existe ca și problemă, pentru că e o consecință logică a compromisului pe care am făcut și a lipsei de angajament. Dar ca să mă întorc la bugetul pentru 2016 și la calendarul bugetului. și să pornim de la principiul că se va regla această problemă pentru a nu împiedica buna execuție și pentru a stabiliza această problemă, nu pentru a o rezolva. Să vorbesc de calendar. Pe 27 mai Comisia își va prezenta proiectul de buget. Termenul pentru prezentarea proiectelor pilot și acțiunilor pregătitoare este e 4 iunie. Două proiecte care sunt în execuție. 17, 17 iunie este termenul de adoptare a vizelor la raportul de buget și în iulie adoptarea bugetului. 22-23 iulie. Apoi, pe 3 septembrie, termenul de depunere a amendamentelor bugetare de către comisii sau deputați pentru grupurile politice este 10 septembrie, la jumătatea lui septembrie adoptarea avizurilor, avizelor, pentru rezoluția din octombrie, 30 septembrie vot uh, pe amendamentele bugetare, 12-13 octombrie vot pe rezoluția privind bugetul, 28 octombrie vot în plenară, 29 octombrie conciliare, conciliere. Planul de plăți uh, va fi discutat în format uh, de tip uh, trialog pe 12 mai și sperăm uh, la o reuniune privind plățile pe 26 și un acord până pe 27 mai pe această chestiune. În ce privește programarea financiară, cadrul financiar plurianual față de bugetul pe 2015 e ca previziune în cadrul financiar plurianual putem avea o creștere, dar răspund și o repet, pe 27 mai, de fapt, o să vedem proiectul buget al Comisiei și o să vedem atunci liniile directoare care le-am adoptat și ambiția de a, ambițiile pe care le avem și sper că propunerea să fie în acord cu prioritățile noastre și că nivelurile de plată din 2016 vor permite stabilizarea acestor probleme. Există încă proiecte pilot în uh, acest uh, sens și 4 iunie este termenul limită pentru proiectul pilot, pentru noile proiecte pilot există o acțiune pregătitoare. În acest stadiu vă mulțumesc, aștept uh, opiniile și sfaturile noastre. Politica de coeziune este importantă și pentru creșterea economică, pentru creșterea inteligentă, nu doar pentru coeziune teritorială, este important ca programele să poată funcționa rapid. Va fi important uh, să ne uităm și la execuția bugetară, pentru că dacă nu avem un program uh, operațional, putem să spunem întotdeauna că nu există execuție bugetară și asta atunci nu se justifică atunci când problema... Dar problema nu e asta. Problema este că există întârzieri întârzieri la care trebuie să fim de asemenea foarte atenți, pentru că pentru foarte multe state membre politica de coeziune reprezintă mai mult de 50% din investițiile lor publice și este o modalitate de a crea locuri de muncă, este o modalitate de a avea creștere economică, de a fi mai competitiv și de a fi de, a fi de asemenea mai solidari. Și din această cauză trebuie apărată această politică. Vă mulțumesc! Thank you, thank you very much. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. mult. O să-i dau cuvântul doamnei Spirachi. În primul rând sunt uh, de acord uh, cu spiritul prezentării domnului Fernandez și dacă îmi permiteți, aș vrea să citesc ceea ce a spus nu punem suficienți bani la dispoziție. Cred că acest lucru trebuie să ne fie mereu prezentă în uh, minte. Aș vrea să mă axez asupra unor chestiuni care sunt cruciale nu numai pentru o execuție bugetară eficientă, dar și pentru politica de coeziune, care rămâne principala politică de investiție care afectează direct uh, economia reală. În viitor, secretariatul Comisiei Regii și vreau să-i mulțumesc lui Carla Calvalio pentru munca sa. După depunerea proiectului de avizie am avut uh, discuții asupra unor aspecte cheie pentru execuția bugetară. Iar acum prioritatea mea este să mă asigur că politica de coeziune va fi pusă în aplicare în mod adecvat și la timp. Știm că au existat uh, întârzieri în aprobarea unor programe operaționale, am foarte multe de exemple. Aceasta trebuie să uh, ne anunțe uh, și o serie de posibile uh, întârzieri pentru perioada de programare 2014. Aș vrea să Uh, mă refer la acumularea de uh, facturi neplătite care pot să aibă un impact asupra politicii de coeziune. În unele state, cum ar fi Grecia, politica de coeziune reprezintă principala sursă de finanțare a investițiilor. Întârzierile în aprobarea programelor operaționale pot să creeze o uh, alocare uh, dezechilibrată a bugetului, ceea ce nu înseamnă o gestionare sănătoasă a Uh, resurselor financiare. Trebuie să încercăm să atenuăm uh, astfel de situații în viitor. Dragi colegi, aștept contribuția dumneavoastră. Eu îmi propun să fac o serie de amendamente lingvistice în proiectul de aviz, precum și un amendament care să țină cont de Fondul European uh, pentru Investiții Strategice și impactul acestuia asupra politicilor de coeziune, pentru că Uh, impactul lui EPSI asupra bugetului uh, politicilor de coeziune uh, să fie corectat cât mai curând cu putință. Suntem cu toții de acord, politica de coeziune este și trebuie să rămână prioritatea numărul 1. Aștept amendamentele noastre, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Vreau să menționez că avem două puncte pe ordinea de zi în ceea ce privește bugetul. Schimbul de opinii cu domnul Fernandez și al doilea punct uh, este mandatul pentru trilog. Noi trebuie să elaborăm un aviz în acest sens și termenul uh, pentru depunerea amendamentelor va fi discutat în acest context. Însă putem să discutăm, discutăm împreună pentru că uh, aceste două subiecte uh, sunt similare, deci unul amândouă se referă la buget și le vom discuta împreună. Dau cuvântul domnului Von. Îmi pare bine că ați uh, spus acest lucru pentru că mă voi adresa celor doi uh, raportori, uh, domnului Fernandez și doamnei Spirachi. Mă bucur că domnul Fernandez a venit în comisia noastră Știu că faceți o treabă minunată, știu că faci o treabă minunată ca raportor principal pentru că înțelege importanța bugetului și a politicilor de coeziune și a fondurilor structurale. Știe cât de importante sunt acestea în unele țări și, într-adevăr, în unele țări sunt principala sursă de investiții pentru a crea locuri de muncă Uh, important este să avem uh, fondurile suficiente pentru a finanța astfel de proiecte. De aceea, problema pe care a ridicat-o în discuție, și anume arieratele, este atât de importantă pentru Parlamentul European, dar și pentru Uniunea Europeană, în special uh, Comisia Regii. De aceea trebuie să-l susținem în eforturile sale de a încerca și a rezolva această situație. Dar nu e ușor să rezolvi situația, pentru că în totdeauna uh, ne împiedicăm de uh, Consiliu care corectează uh, valoarea plăților. Deci este important pentru noi să avem argumentele pertinente și să cuantificăm cât reprezintă arieratele. Știm că la sfârșitul anului trecut era de 24 de miliarde, poate la sfârșitul acestui an va fi de 20 de miliarde, dar poate 20 de miliarde este o subestimare a valorii reale. Unele programe s-au îmbunătățit uh, ca funcționare uh, anul acesta și totuși 20 de miliarde reprezintă o sumă mare. Tot, în același timp trebuie să spunem care sunt uh, consecințele și să o spunem răspicat, pentru că sunt cifre importante, dar dacă avem arierate, acesta, acestea pot să aibă un impact asupra fondurilor care trebuie să meargă la beneficiarii fondurilor structurale. Sunt uh, exemple în toate statele membre aproape. Trebuie să încercăm să convingem statele membre că asta este o problemă reală și că trebuie să întreprindă ceva pentru a rezolva situația din punct de vedere al întârzierilor uh, la plată. Acestea sunt comentariile mele la uh, ceea ce a spus domnul Fernandez. Uh, în ceea ce privește uh, raportoarea noastră, doamna Spirache, am citit primele trei recomandări. Punctele 4 și 5 uh, se referă la arierate, la întârzierile în efectuarea plăților. Poate că la punctele 4 și 5 ar trebui să estimăm, să cuantificăm cât reprezintă aceste arierate, pentru a putea să știm care ar fi uh, consecințele. Asta sunt uh, sugestiile pe care le fac raportoarei noastre, Maria Spirachi. Uh, o să discut cu dânsa o serie de amendamente aprofundat. Acestea sunt primele impresii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Îi dau cuvântul domnului Zeller. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și domnului Fernandez pentru raportul său. Este o sarcină dificilă, într-adevăr, pentru că încet, încet ne dăm seama că, odată cu decizia noastră cu privire la cadrul financiar multianual, nu putem fi atât de mulțumiți. Um, creditele de plată și de angajament uh, um, reprezintă o diferență de 50 de miliarde de euro, deci uh, e vorba de creanțe um, până în 2019 pentru, pe care nu le putem acoperi dacă um, vom uh, folosi toate mijloacele care ne stau la dispoziție. Și ce ne-a spus uh, colegul Van Bon mai devreme și domnul Fernandez, mai avem plăți restante din fostul cadru multianual care nu sunt încă um, consemnate dacă ne uităm la creanțele de la sfârșitul anului 2014, cele mai bune state care au absorbit acele mijloace se situau la 80%, dar alte state erau la o rată de doar 50%. Uh, regula de N plus 3 este în continuare valabilă în ceea ce privește aceste creanțe. Deci, din uh, fostul, mă refer acum la fostul cadru uh, financiar multianual, restanțe care sunt preluate în noul cadru. Mai există apoi eh, cerințe din partea Consiliului ehm, care ne spun că ar trebui să încetiți, încetinim puțin ritmul plăților. Ehm, chiar dacă sunt eh, plăți justificate, de exemplu, ehm, subvenții pentru Ucraina, 1,8 miliarde de euro este suma vehiculată acolo, banii trebuie să provină de undeva. Și există o discuție acum despre EFSI S-a spus mai întâi că banii pentru FC se vor utiliza uh, din bugetul uh, european pentru a pune lucrurile pe, uh, roa, pe roți și uh, s-a spus și că banii ar putea veni din Connecting Europe Facility, dar de unde vom face rost de aceste miliarde de care este nevoie? Cred că uh, cu bugetul pe 2000 16 va trebui să ne aplicăm punctual asupra acestor probleme. Pentru că este deja cel de-al treilea an al cadrului multianual 2014-2019. Și s-a spus de către antevorbitorii mei, este clar unde avem lacune, unde sunt plăți restante și trebuie să insistăm asupra faptului că politicile de coeziune și structurale, că ele sunt ancorate în uh, bugetul prevăzut. În special în ceea ce privește um, plățile din noul uh, cadrul, noul cadru multianual. Deci nu trebuie să existe uh, um, realocări ale mijloacelor nefolosite către uh, state. Nu mai trebuie să se procedeze astfel. Mijloacele care nu au fost cheltuite vor fi repartizate pe următorii ani. Pentru că există această diferență între creditele angajate și uh, mijloacele care stau la dispoziție. Deci este o, o diferență din ce în ce mai mare. Practic, ne mințim singuri dacă suntem de părere că putem obține ceva cu actualul buget. Și dacă uh, aceste lucruri uh, afectează politica de coeziune și cea structurală, ei bine, există deja acum dubii cu privire la eficiența politicilor de coeziune și structurare în anumite state. În ceea ce privește proiectele care nu sunt duse la un bun sfârșit. Deci, în momentul în care banii nu sunt folosiți, factorul politic uh, este pus într-o lumină negativă. De aceea sunt de părere că ar trebui să fim uh, foarte fermi în solicitările noastre. De exemplu, fondul de rezervă care există nu uh, ar trebui să fie folosit pentru tot felul de plăți, ci pentru ceea ce a fost uh, constituit, pentru a oferi stimulente în utilizarea corectă a fondurilor structurale. Mulțumesc! you, Mr. Zeller. Now I... Mulțumesc, domnule Zeller. Dau cuvântul domnului Novakov. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să îi felicit atât pe domnul Fernandez și pentru doamna Spirachi pentru eforturile lor uh, față de bugetul pentru 2016. Vreau să fac câteva observații politica de coeziune, de fapt, înseamnă rezultate și, după părerea mea, sunt trei principii cheie în care, atunci când vorbim despre cheltuirea uh, banilor publici, prudență, prioritate și performanță, trei P-uri. Deci, program, perioada de uh, programare uh, întârziată, uh, a însemnat că 80% din angajamentele rămase din 2014 au fost realocate pentru 2015, ceea ce creează o serie de presiuni asupra statelor membre de a contracta și de a absorbi uh, fondurile în proiecte, ceea ce dă naștere riscului de a nu putea absorbi uh, toți banii pentru perioada de contractare. De aceea trebuie uh, să facem presiuni pentru ca uh, întârzierea 4 să fie, uh, să fie rezolvate până la sfârșitul anului 2018. Pentru că noi am uh, În al doilea lucru la care mă uh, Uh, gândesc. EFSI rămâne un mister în ceea ce privește uh, implicațiile bugetare. Dacă liniile bugetare uh, sunt folosite pentru a crea garanția pentru EFSI, nu știm încă. Revizuirea CFM ar însemna și revizuirea liniilor bugetare și în ultimile zile am început să vorbim despre un excedent al EFSI dacă există un excedent. Dacă există un excedent, acesta trebuie să meargă întâi la buget și nu pentru a constitui garanția la EFSI. Și nu în ultimul rând, reforma resurselor proprii trebuie să înceapă în 2016 ca să putem discuta acest lucru la revizuirea cadrului financiar multianual. Vă mulțumesc, președinta. Mulțumesc domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc foarte mult. E bine că avem posibilitatea să discutăm atât cu domnul Fernandez cât și cu colega noastră Spirachi situația care uh, s-a uh, creat de a discuta în ce mod cooperarea între comisiile uh, regii și budget uh, uh, se desfășoară. Cred că avem colegi care sunt în ambele comisii și care sunt cât se poate de bine informați. La Comisia Regii nu numai că trebuie să reducem plățile, însă acest lucru va avea un efect nu este o chestiune numai de buget, ci și de principii. Dacă comand o masă și după aia spun îmi pare rău, nu pot să plătesc, o să mă dea în șuturi afară din restaurant. Și acest lucru nu este acceptabil. Nu este posibil așa ceva. Deci, comportamentul nu este cel potrivit, dar și totuși care este ă, efectul acestuia. Dacă ă, cineva ă, lucrează pentru a pune în aplicare ideea europeană și nu primește banii, atunci o să se întrebe, bun, despre ce este vorba aici? Sigur, nu e vorba numai de autorități, ci și de indivizi. De multe ori avem uh, cooperări între sectorul public și privat uh, în statele membre și sunt investiții care uh, sunt pe rol. Nu putem să spunem, nu putem să plătim. Deci acest efect al acumulării de chitanți de facturi neplătite este considerabil și trebuie să-l avem în vedere. Ceea ce încerc să fac este să găsim o metodă în Comisia Regii pentru uh, aceste arierate. Trebuie să știm ce se întâmplă la nivelul statelor membre. Uh, statele membre au asistat uh, la mărirea acestui decalaj nu există uh, fonduri și acest uh, lucru uh, se creează presiuni. Sunt toate efectele unei situații pe care trebuie să o cunoaștem. Trebuie să știm care este situația reală, ce fac statele membre, începutul noii perioade de programare, la începutul acestei perioade ne-am întâlnit cu persoane și le-am spus, uite, toate aceste programe uh, sunt foarte bune, dar ni s-a spus, nu plătiți la timp, așa încât hai să uităm despre fondurile europene. Însă există uh, efecte nevizate, efecte reale ale situației uh, financiare. Uh, I-am spus acest lucru domnului Fernandez. Asta înseamnă că ar trebui să existe un raportor permanent în Comisia Regii și de fiecare dată uh, când uh, acest raportor permanent primește informații de la comisie să uh, ni le transmită, pentru că noi nu primim informațiile. E un lucru pe care îl luăm cât se poate de în serios. Însă nu trebuie să uh, pierdem din vedere acest aspect în nicio clipă. Împreună cu Comisia Buget trebuie să fim la curent cu situația și să o discutăm uh, permanent. Poate că în Comisia Regii trebuie să ne gândim cum putem să abordăm această uh, problemă. Uh, domnul Fernandez s-a referit la proiectele uh, pilot, sigur, e o idee nouă și trebuie să revenim la această idee, să analizăm în, aprofund, uh, să analizăm în mod aprofundat. Cred că trebuie să avem în vedere cifrele de bază pe care le primim de la comisie, și de la Consiliu și dacă facem acest lucru, atunci vom avea o delegație cu o poziție de negociere uh, foarte solidă. Pe termen lung, dacă nu facem această treabă așa cum trebuie, atunci o serie de aspecte care vor fi importante după 2020. O politică financiară sănătoasă este o condiție sine qua non pentru desfășurarea activității noastre. Deci cele două comisii trebuie să lucreze împreună. Doamna Malachici. Thank you very much. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc uh, colegilor noștri pentru faptul că au subliniat uh, problema arieriatelor ca fiind cea mai importantă problemă, pentru că, într-adevăr, aici vine vorba despre încredere în Uniunea Europeană, în uh, bugetul Uniunii Europene și în politica de coeziune, pentru că noi suntem cei care au impus uh, directivele cu privire la plățile efectuate la timp. Deci toți toate statele membre trebuie să um, își plătească facturile în termen de 60 de zile și tocmai noi uh, suntem cei care nu respectăm acest termen limită. Iată o problemă majoră. Dacă ne gândim la um, bugete și la angajamentele, la creditele de angajament și creditele de plată, Adică aici este o problemă de administrare, de gestiune la nivel bugetar. În fiecare an avem astfel de credite, de angajament să zicem, uh, stabilite la un nivel fix de 100 și în fiecare an avem credite de plată la diferite niveluri. Într-un an sunt 20, 50, 180, în fine. Deci sunt niveluri diferite ale acestor plăți, pentru că ele depind de modul în care sunt puse în practică politicile. Deci aici apar surplusuri, nu între um, um, angajamente și plăți, ci între uh, încasări și creanțe. Deci în anii în care avem surplusuri, trebuie să uh, formăm acele rezerve pentru anii viitori, pentru că vor apărea, uh, vor fi într-adevăr situații în care nu vor mai fi surplusuri, pentru că vom avea de plătit mai mult decât vom încasa la bugetul european. Și pentru că tocmai din această cauză s-ar putea să apară și probleme, tocmai pentru că nu stabilim, nu creăm un fond de economii. Poate că ar trebui uh, schimbată politica de management la nivel bugetar. Pentru că dacă nu vom schimba această politică de gestiune, vom întâmpina întotdeauna aceleași probleme în practică. Cam uh, acesta ar fi un alt aspect uh, legat de arierate. Și apoi vreau să mă refer la abordarea I Comisiei ICON, care se referă la finanțarea struct- uh, reformelor structurale. Trebuie să se aloce fonduri în acest sens. Tocmai pentru a stimula statele membre să pună în aplicare reformele structurale. Și aici trebuie să se transfere fonduri din uh, bugetul uh, Uniunii, tocmai pentru a susține statele membre în implementarea de reforme structurale. Dar problema este că toate statele membre trebuie susținute în mod egal, de, dar sunt state care nu ar avea nevoie de susținere pentru că sunt state dezvoltate care dispun de capacitățile bugetare pentru a susține reformele structurale. Deci cred că este important să ne gândim la aceste aspecte uh, în Comisia pentru Buget. Să nu se ia bani suplimentari uh, din uh, politicile de coeziune pentru aceste idei. Mulțumesc, domnule Albrecht. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu cred că diferența între Comisia Buget și Comisia Regii este că Comisia Regii uh, se ocupă de nivelul uh, practic al punerii în aplicare. Și cred că ar trebui să fim conștienți de anumite elemente importante pentru Comisia uh, pentru bugete. Diferența dintre uh, Uh, angajamente și plăți, menționate mai devreme de colegul Zeller. Dacă ne referim la FFP, e o diferență destul de mare și ideea era să uh, um, să mutăm aceste plăți către anii 2020-2021. De ce? Pentru că aceste diferențe între angajamente și plăți ar trebui acoperite de regula N plus 3 și fondul de rezervă, care va fi folosit, va fi, va fi folosit din 2020, 2021, 2022. Deci aceste angajamente nu vor fi uh, considerate pe o perioadă de 7 ani, ci pe 10 ani, dar plățile sunt luate în considerare în fiecare an. Dacă reducem posibilitatea de a lua uh, banii de la angajamente, vom uh, avea probleme majore în 2020. Și cred că trebuie să fie foarte limpede acest lucru. În al doilea rând, în trecut, și aici mă refer la 2000, anii 2004-2005, uh, problemele erau diferite. Era vorba de o strategie diferită și, bineînțeles, uh, întrebarea care se punea atunci era că exista un fond de rezervă care urma să nu fie cheltuit, dar astăzi lucrurile stau cu totul altfel, pentru că acum nu mai sunt uh, bani necheltuiți, acum nu mai sunt bani nici pentru a ne plăti facturile. Deci cred că uh, situația sau strategia s-a schimbat în totalitate. Poate nu strategia, dar situația. Apoi, în al doilea rând, pentru Comisia Regii, ce este important aici? Cine așteaptă banii? Și asta e o întrebare importantă. Cine așteaptă banii? Pentru că nu e foarte limpede cine așteaptă acești bani. Că în anumite, pentru că în anumite state membre, autoritățile de plată, ministerele de finanțe, alocă aceste plăți și uh, apoi, uh, anii următori, autoritățile de plată aș, așteaptă să-și uh, primească banii de la comisie, să-și acopere acele găuri în buget. Deci, practic, cine, cine așteaptă? Uh, autoritățile de stat, iar beneficiarii au primit și au primit deja banii, deci ei nu resimt această presiune financiară. Nu, deci nu uitați acest termen limită de două luni, dar este și un aspect acolo. Dacă există bani la buget, pentru că dacă nu sunt bani la buget, atunci comisia nu va plăti în termen de două luni. Și atunci întrebarea este cine va fi victima. Adesea bugetele naționale sunt victimele situației. Și astfel se schimbă și atitudinea guvernelor față de politica de coeziune, pentru că se spune, da, ne îndeplinim uh, obligațiile față de cetățenii noștri, dar nu primim banii de la Comisia Europeană. Și uh, comisia nu are ce face pentru că nu are bani în buget. Și aici apar aceste arierate, aceste plăți restante acumulate. Pentru că noi, uh, în astfel de situații, pierdem din încrederea statelor membre. Nu e neapărat uh, o chestiune de administrație. Cetățenii se plâng, uh, dar nu din cauza piedicilor administrative, ci din cauza lipsei de bani. Toată lumea știe că nu mai sunt bani uh, și bugetele naționale știu că nu, noi nu avem bani. Deci am explicat și mai devreme. Haideți să vorbim de fostele arierate, care vin din anii 2013, 14, 15, care vor fi uh, mutate către 2016, deci să zicem că vor fi în jur de 20 de miliarde, nu, anul, în anul curent vor fi 20 de miliarde și bineînțeles Comisia spune că la finalul perioadei din 2016 vor fi două. Deci asta înseamnă că vom plăti toate arieratele vechi, vom termina în 7-13 cu plus 2 și apoi vom încheia calculul exercițiul final și deci cred că vor fi 4 miliarde sau 2, nu 2 miliarde este rezultatul plăților fostelor arirare. Dar ce se va întâmpla cu noile plăți care vor apărea în 2016? Le vom spune din nou arieriate sau le vom uh, include într-o categorie denumită noua situație? Deci acum trebuie să vorbim despre mecanismul care trebuie să fie raportat la viitor, pentru că uh, deocamdată am acoperit găurile din trecut. Dar întrebarea este ce vom avea la dispoziție în 2016? Vor fi destui bani pentru a plăti arieratele din 2015? Vor fi 20 de miliarde? Deci iar în calculul final voi fi 23, iar în octombrie comisia va fi obligată să plătească creanțele uh, de la momentul respectiv, apoi vor fi 17. În orice caz, e interesant de văzut la Comisia Buget care este nivelul maxim acceptabil de arierate. Pentru că asta este întrebarea până la urmă, sau care este nivelul care poate fi susținut. Sunt 2 miliarde sau 15, iar Comisia spune 10. Care este nivelul acceptabil de arierate? Și deci trebuie să explicăm exact despre ce este vorba. De perioada dinainte de octombrie sau de perioada dintre octombrie și decembrie? Pentru că perioada dintre octombrie și decembrie intră la bugetul pentru anul următor. Dar pericolul este într-adevăr, sau riscul cel mai mare există la nivelul politicii de coeziune. Întrebarea este ce facem uh, noi este eficient cu adevărat? Și acestea vor fi întrebările care ne vor fi adresate de către statele membre foarte în curând. Poate că trebuie să schimbăm uh, strategia în această privință. Poate că uh, banii care ne vor rămâne vor intra la inovație și așa mai departe. Eu cred că va fi o, un, vom intra într-o perioadă foarte grea pentru politicile de coeziune um, din cauza acestor arierate, care sunt simptome. Mulțumesc foarte mult. Mai sunt uh, colegi care vor să contribuie la discuție? Nu? Vă mulțumim tuturor uh, pentru participarea la discuție. Vă rog, domnule Van Nistelrooy. Vreau să vă spun câteva lucruri despre rolul Comisiei Regii în uh, acest context. Dumneavoastră vorbiți despre un plan de plăți al Comisiei Europene. Se va discuta la Comisia pentru Buget despre o propunere în acest sens uh, despre ra- raportori și vom, noi vom putea redacta un aviz uh, pe această propunere? Asta ar fi valabil și pentru alte rubrici, dar mai ales pentru politicile de coeziune. Acum avem acest calendar, dar cum va fi uh, el pus în aplicare? Nu există încă sugestii în acest sens. Domnul Albrecht a spus uh, foarte bine că există vechile arierate de care, trebuie să, de care ne-am uh, ocupat până acum și nu uh, despre arireatele care vor apărea pe viitor. Cu oare cum putem colabora uh, noi? Uh, între... Mulțumesc, domnule Van Nistelrooy. Mulțumesc și domnului Fernandez. Vreau, vreau să vă spun dumneavoastră și tuturor colegilor că uh, au avut loc uh, discuții foarte ample, uh, Comisia Regii și noi am înțeles uh, importanța deciziilor cu privire la bugetul pe 2016, pentru că va fi un moment crucial în care se va schimba modelul uh, actual, în care va trebui să discutăm care este nivelul acceptabil al arieratelor și totodată va trebui să garantăm modul în care va funcționa politica de coeziune, care vor fi rezultatele la care trebuie să ne așteptăm în cadrul acestei politici, având în vedere și numărul mare de state membre, pentru că mai mult de 50% dintre fonduri, din fonduri provin din acest mecanism uh, uh, pentru anumite state membre. Cum vom reuși să justificăm politica, cum vom reuși să arătăm rolul politicii în crearea de locuri de muncă și creștere și cum vom reuși să susținem uh, comisia dumneavoastră în schimbarea modelului de gestiune tocmai pentru a îmbunătăți politica de coziune. Deci, vă rog, aveți, aveți acum cuvântul, puteți să vă raportați la problemele noastre. E prezentat par la comisie. Mulțumesc. Ce a prezentat comisia nu e practic un adevărat plan de plăți, plan de, de plată. Sunt elemente de plată. Și nu se spune în acest moment cum vor face ca să rezolve această problemă. Există o marjă globală de plăți și asta nu privește doar politica de coeziune. Bineînțeles că trebuie să avem o diferență între angajamente și plăți Asta s-a explicat deja. Este regula N plus 3. Dar trebuie să fim atenți la un lucru. Uneori există oameni care vorbesc despre problema plăților și spun problema plăților este o problemă a politicii de coeziune. Nu, nu este o problemă a politicii de coeziune. Regulile care sunt adoptate nu sunt puse sub semnul întrebării, ele se respectă. Și sigur că e nevoie și de o regulă, nu știu, dacă N plus 3 e prea mult, dacă trebuie să fie N plus 2, dar statele membre sunt cele care au acceptat regula N plus 3 și uneori statele membre și miniștrii de finanțe nu își dau seama de câți bani trebuie să primească. Asta e un alt lucru. Sigur că ar trebui să se vorbească de o sumă de la care, pornind de la care, trebuie spus, uh, mai mult e imposibil. Deci uh, suma maximă sustenabilă, acceptabilă, ca să avem un cuvânt simpatic, o formulare simpatică, deci uh, suma maximă acceptabilă, sustenabilă de facturi neplătite. Dar trebuie să avem un sistem, un fel de tabel de bord cu variabile, cu un fel de formulă prin care să vedem atunci când sună alarma și că alarma să sune atunci când există uh, un risc. Chestiunea plăților, planul de plăți care nu este un adevărat plan de plăți, nu doar pentru bugetul 2016, va începe să fie executat anul acesta și bugetul 2015. Uh, Adevărul este că pentru a rezolva această problemă vom avea nevoie de bani noi, proaspeți. Avem deja un buget mic, un buget care în fiecare an îi încearcă, mai ales Consiliul, să-l reducă și mai mult. Adoptă angajamente cu speranța că nu toate vor fi îndeplinite, nu vor fi luate. Uh, și ca să răspund la o întrebare pentru care mulțumesc colegilor. De fapt, vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru această dezbatere interesantă și pentru aceste întrebări. În fiecare an avem un surplus, dar surplusul din fiecare an nu merge la anul următor. Am reușit în cadrul financiar multianual următoarea flexibilitate. Margele non-utilizate începând cu 2016, angajamentele non-utilizate uh, intră într-o marjă globală pentru anii următori, dar sunt niște marje neutilizate. Deci avem totuși această mică flexibilitate, dar asta nu e și la plăți, doar la angajamente. Când a fost o problemă foarte gravă în 2014, existau pe masă 5 miliarde de euro din amenzi, aveam 24,7 facturi neplătite, angajamente neplătite, și statele membre vreau să ia toți banii, acești 5 miliarde, și să-i, să pună în buzunarul propriu. Când normal ar fi fost să se ia acești bani, 5 miliarde, și să se plătească angajamentele neplătite, pentru a face față angajamentelor neplătite din, de 24,7 miliarde. Ce cred că trebuie făcut? trebuie să avem o revizuire a cadrului financiar multianual. Îl avem aici pe marele raportor Olbricht, care cunoaște foarte bine această chestiune. Revizuirea cadrului financiar multianual, în cadrul acestei revizuiri, trebuie să încercăm să rezolvăm această problemă. Pentru că modul în care se poate rezolva această problemă e foarte simplu. Plătim pentru trecut avem o întârziere a programelor operaționale, dar putem să avem și o altă tentație. Să spunem, nu avem bani pentru plăți, atunci uh, program, uh, amânăm programele și le... E o altă chestiune, dar asta e uh, tăia de realitatea politică, pentru că, de fapt, am adoptat un cadru financiar multianual care nu este respectat, pe care uh, suntem pe care să nu respectăm compromisurile la care s-a ajuns. Asta e adevărul. Modul în care trebuie să rezolvăm această chestiune cu o sumă care trebuie să fie suma pentru facturi neplătite, cu maximum sustenabil, cu un sistem în care să spunem atenție că vin atât de multe facturi încât asta va depăși. Deci trebuie un sistem de prevenire. Posibil. Dar modul în care vom putea rezolva această problemă, după părerea mea, uh, va presupune o bătălie foarte dificilă și anume revizuirea cadrului financiar multianual în 2017. Și mesajul care cred eu că este foarte important, pentru că adevărul, este că nu e o problemă a politicii de coeziune, ci e o problemă a regulilor pe care toată lumea le-a adoptat. nu trebuie spus că soluția cea mai bună este să regândim politica de coeziune și să punem sus întrebării dacă merită sau nu această politică. Acesta este un pericol pe care îl avem, pentru că avem multe uh, resturi de lichidat, multe probleme. Oamenii politic, critică politica de coeziune pentru că nu înțeleg regulile, dar sunt și alții care critică politica de coeziune pentru că înțeleg prea bine regulile acestea și pentru că nu le place politica de coeziune ca atare. Dar e o politică și se știe că ea ajută cercetarea, inovarea, crearea de locuri de muncă. Este important uh, pentru toate statele membre și nu doar pentru cele care sunt contributori neci. Aici vorbim de o altă problemă și care e problema majoră a tuturor acestor chestiuni, și anume că bugetul Uniunii Europene e un buget mic E un buget care nu are adevărate resurse proprii. Asta este adevărata problemă. Și dacă nu rezolvăm problema resurselor proprii, nu vom rezolva, practic, această, acest bloc. Sunt două state membre, Franța și Germania, care acoperă 38% din bugetul uh, unei uniuni cu 28 de membri. Asta e adevărul. Și după aceea toată lumea se uită la divizarea între contributori net, contribuabil net și beneficiari net. Sunt uh, și asta e o problemă care e o chestiune care ne pune probleme. Nu vom rezolva această chestiune în 2016. O să încercăm să o stabilizăm măcar, dar vom face toate eforturile pentru ca uh, compromisurile pe care le-am avut, cadrul financiar plurianual, multianual, să nu fie pus sub semnul întrebării și să fie respectat. Mulțumesc. Thank you very much for the very honest uh, answers. Mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile noastre foarte oneste la întrebările noastre și în orice caz sunteți binevenit la Comisia Regii pentru viitoare discuții. Vom fi foarte bucuroși să vă susținem eforturile. Doamna Spirachi. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Cred că colegul nostru, Olbrich, a pus întrebarea adevărată. Putem uh, salva politica de coeziune sau nu? Cred că asta e problema. Și cred că nu e doar o problemă de încredere. În unele țări, cum e țara mea, Grecia, pentru universități, pentru IMM-uri, e o problemă de viață și de moarte, nu e o problemă de încredere și nu putem decât să fim de acord că trebuie să păstrăm regulile și să păst- plătim uh, în 60 de zile facturile. Întreb- întrebarea este, putem să o facem? Putem să respectăm această regulă? Așadar, întâi aș vrea să vă rog să adăugați la proiectul meu de raport un paragraf scurt în ce privește sustenabilitatea nivelului de plăți arierate. Și în uh, al doilea rând, conform întrebării colegului meu, avem și o intenție să adaug un amendament scurt în ce privește planul de plăți pe care Comisia deja l-a prezentat și, desigur, cu întrebarea dacă este just să se uh, publice elemente de plăți. Și în al treilea rând sunt de acord cu colegul Ivanov că trebuie să motivăm țările care au probleme economice să stimulăm uh, reformele structurale pentru că sunt reforme structurale esențiale pentru economii în țări uh, care sunt în cadrul unor programe sau pentru unele state membre. Deci trebuie să le motivăm cumva. Sunt uh, nerăbdătoare să vă ascult contribuțiile. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim foarte mult. Mulțumim foarte mult. Avem reprezentantul Comisiei Europene care a asistat la discuțiile noastre. Doriți să spuneți ceva sau doriți să contribuiți la următorul punct? În regulă, vă mulțumesc foarte mult. Așadar, mergem mai departe. Nu, înainte de asta trebuie să vă reamintesc faptul că doamna Spirachi uh, pregătește un aviz pentru Comisia de Buget pentru mandatul de, de la trialog și sugerez ca termenul limită pentru amendamente să fie la prânz marți 12 mai. În regulă pentru noastră? În regulă. Atunci, în acest caz, vom putea vota pe 17 iunie și votul la Comisia de Buget va fi pe 22-23 iunie. Deci uh, respectăm cumva calendarul cu acest aviz. 12 iunie așadar pentru amendamente. Și următorul punct pe ordinea de zi este actele delegate privind parteneriatele publice-private. Am primit uh, documentul adoptat de comisie, actul adoptat de comisie. Actul delegat se referă la parteneriatele public-private, mai specific la înlocuirea beneficiarului legat de responsabilități și de cerințele minime care să fie incluse într-un acord de parteneriat public-privat. Pe scurt, e o propunere foarte tehnică. A fost uh, notificat Parlamentului în toate limbile în 28 aprilie și apoi va fost uh, transmisă prin e-mail pe 29 aprilie. Parlamentul poate obiecta la actul delegat în două luni de la data notificării. Uh, pentru asta trebuie să adopte o moțiune de rezoluție din partea Comisiei competente, stabilind motivele pentru care obiectează, și anume regula 105. Dacă dorește, Comisia poate cere o extindere a perioadei de două luni. Dacă Comisia nu acționează, în două luni actul delegat va fi considerat aprobat. Asta e situația procedurală. Voi da acum cuvântul reprezentanților Comisiei pentru a prezenta pe scurt contextul acestui act. Vă mulțumesc foarte mult și bună dimineața. O să fac o scurtă prezentare uh, a contextului și conținutului uh, și uh, putem să vă dăm și informații de natură tehnică mai pronunțată ulterior. Articolele 32, 62 până la 64 din regulamentul privind prevederile comune au fost introduse de către colegiuitor pentru a oferi o claritate mai mare pentru operațiunile care sunt gestionate prin parteneriate public-privat. Prin urmare, unul dintre articole încearcă să definească modul uh, în care uh, operațiunea poate să fie considerată ca un beneficiar, articolul 62, cer scuze, spre 63. Legiuitorul a dat Comisiei posibilitatea de a crea condiții suplimentare care trebuie să fie puse în aplicare atunci când uh, beneficiarul se schimbă. Este uh, Uh, parteneriatele public-privat au o natură foarte complexă, complicată, de aceea atunci când un beneficiar se schimbă acest, uh, când condițiile se schimbă, acest lucru are un uh, impact asupra beneficiarului. De aceea, de la bun început, trebuie stabilite condițiile astfel încât organismul de înlocuire să ofere același nivel de servicii solicitat prin contractul inițial de parteneriat public-privat. A doua parte a actelor uh, delegate se referă la articolul 64. Uh, articolul 64 uh, prevede o serie de derogări care, în anumite împrejurări, permite patentului public-privat pentru cheltuielile făcute de organismul public să fie considerată ca cheltuieli contractate. Prin urmare, regulamentul uh, instituie un cont escrow pentru a se asigura că banii sunt bine gestionați și legiuitorul dă părții delegate din comisie să stabilească condițiile pe care contractul ar trebui să le întrunească în astfel de situație. Uh, sunt uh, cerințe uh, de ordonare și de raportare după cum am spus, este un act foarte uh, tehnic în natura sa și uh, parteneriatul public-privat trebuie să funcționeze conform articolelor 63 și 64. Președinta, mulțumesc uh, pentru această prezentare. Dacă membrii comisiei doresc uh, să ia cuvântul pentru a face observații, comentarii, nu, se pare că nu este cazul. Uh, propun astfel ca această comisie să nu ceară o prelungire uh, a uh, perioadei de depunere a obiecțiunilor de două luni. Mulțumesc. Termenul este 11 mai uh, la ora 17, dată până la care trebuie să transmite secretariatului uh, orice proiect de rezoluție care uh, obiectează împotriva acestui proiect. Mulțumesc. Următorul punct. Trebuie să aprobăm deciziile coordonatorilor. Coordonatori... Coordonatorii s-au întâlnit uh, ieri mm, Hotările uh, luate v-au fost uh, transmise prin e-mail. Doamna Crel Mulțumesc, doamnă președinte. Am văzut programul audierilor în al doilea uh, semestru și uh, m-am uh, gândit că ați hotărât deja că noi urmăm uh, propunerea făcută de PPE în ceea ce privește simplificarea, uh, eliminarea, atenuarea birocrației, pentru că am putea să folosim delegația în Croația pentru a ne întâlni cu persoane din zona Mării Adriatice mm, avem nevoie doar de o propunere din partea PPE pentru această audiere. Da, la sfârșitul discuțiilor noastre de ieri am cerut tuturor grupurilor uh, să facă propuneri în scris în legătură cu audierile. De aceea, uh, uh, în procesul verbal uh, am formulat astfel. Însă putem să schimbăm această formulare, dacă insistați, pentru a organiza această primă audiere. Domnul Fanisteroi la același punct. Am uh, citit procesul verbal și uh, n-am fost prea mulțumit, pentru că nu a fost preluată esența uh, dezbaterii pe care am avut-o. Uh, cred că am discutat vreo 15 uh, minute în legătură cu aceste audieri și dacă nu venim am spus că dacă până la sfârșitul lui uh, mai nu venim uh, cu idei, nu e bine. Uh, ar trebui să dăm chiar în această săptămână astfel de propuneri. Vrem să lucrăm. Principala problemă este că nu avem propuneri clare din partea Comisiei Europene. Și acest lucru afectează activitatea noastră. Nu trebuie să așteptăm luni de zile pentru a veni cu idei noi. Nu, veniți cu idei și, așa cum a spus uh, doamna Căl, trebuie să uh, lucrăm la această idee de simplificare, să avem această audiere și alte audieri. Pentru că uh, ideea acestei dezbateri în zona uh, Mării Adriatice și uh, Mării Ionice nu s-a ajuns la nicio concluzie în uh, întâlnire. Din punctul meu de vedere a trecut acest moment. Bun, hai să respectăm părerea tuturor membrilor grupurilor și dacă sunt alte propuneri de alte audieri, așteptăm aceste propuneri, așa cum am hotărât ieri, însă sunt de acord. În ceea ce privește această audiere, am căzut cu toții uh, de acord și așteptăm uh, propunerea dumneavoastră în scris uh, transmisă biroului. Vă mulțumesc. Dacă vom primi acest lucru rapid, o să modificăm lucrurile în această lumină. Am convenit acest lucru toate celelalte grupuri sunt uh, invitate să vină cu uh, propuneri de audieri. Domnul Zeller, doriți să interveniți? Am uh, doar un lucru de adăugat. Coordonatorii renunță la un aviz cu privire la rugămintea Comisiei de a aloca 630.000 de euro pentru fondurile globalizare a trebui să discutăm despre acest fond, dacă încă își mai uh, îndeplinește rolul inițial. Este un buget uh, din umbră care este finanțat tocmai pentru a acoperi acest fond. Și am văzut cât de dificilă este situația. Din câte știu eu, în această legislatură uh, s-au înaintat deja 27 de cereri de subvenționare din acel fond, din partea statelor membre. Și m-am uh, uitat la toate, niciunul nu are legătură cu globalizarea, ci e vorba de fapt despre măsuri cu privire la piața muncii, care de regulă cad sub incidența bugetelor naționale. Deci se încearcă acolo finanțarea acelor instrumente din bani europeni și nu cred că acesta este sensul uh, fondului. Atunci când uh, uh, o companie mare precum Air France uh, taie 3.000 de locuri de muncă, atunci este un lucru, bineînțeles, uh, defavorabil. Dar acest lucru nu trebuie să fie în răspunderea noastră, are legătură și cu management defectuos. Deci e vorba, practic, acolo de tentative de a uh, plăti uh, acele măsuri de sprijin, de susținere a pieței muncii cu bani europeni. Și eu mă întreb uh, de unde uh, pot proveni acești bani atunci când statele membre um, iau uh, banii pro, uh, uh, din uh, fondurile pentru fonduri sociale, atunci, bine, mi-e indiferent, pentru că uh, fondul uh, social are și această destinație, are și acest scop, respectiv piața muncii, dar când vine vorba de asta, altfel de instrumente nu trebuie să le luăm din fonduri pentru globalizare. Mulțumesc! Aceasta a fost uh, decizia coordonatorilor, în primul rând, și în al doilea rând, aș spune că fiecare dintre decizii uh, trebuie examinată, doamna Creel. Da, poate să fie o problemă, însă ea nu poate fi uh, inclusă într-un aviz. Trebuie să ne gândim la ceea ce își dorește comisia noastră. Um, deci, trebuie să discutăm pe marginea rolului Fondului pentru Globalizare. Trebuie văzut uh, care este instrumentul potrivit, fie un raport din proprie inițiativă sau orice alt instrument. Știu că există acel regulament um, deja în vigoare cu privire la Glo- Fondul pentru Globalizare și trebuie văzut um, ce se poate face, dar uh, cu un aviz nu mai pot schimba mare lucru. Dar nu am vrut decât să menționez că din punctul meu de vedere, este o problemă. Pe vremuri eh, trimiteam aceste solicitări către Comisia pentru Bugete, era nevoie de o unanimitate, acum e nevoie de uh, o majoritate, dar în orice caz nu văd, uh, nu văd niciun fel de uh, situații critice de pe urma globalizării. Da, mulțumesc. Domnul Nistelrooy? O remarcă în legătură cu uh, a face sau nu o, uh, un aviz, nu era vorba despre sistemul ca atare, ci despre asistența tehnică. Deci este un punct uh, foarte limitat. Trebuie să vedem cum putem să-l includem pe ordinea de zi. Sunt mult mai multe stimulente sau instrumente pe care le putem utiliza pentru ca dezbaterea să o pornească în direcția cea bună. Să ne gândim la asta. Nu să uh, reluăm uh, acest aviz privind asistența tehnică. Hmm, nu, nu am vrut decât să mă asigur că aceste, acele 630.000 de euro nu sunt alocate din mijloacele nu sunt prevăzute din uh, politicile coeziune și structurale. Dacă vin din ESF, atunci mi-e indiferent. Uh, e o justificare acolo, dar să nu vină nici din EFRE, nici din fondul de coeziune și așa mai departe. Ok, ok. The... Bun, răspunsul este că coordonatorii au luat uh, o hotărâre pentru această opțiune pentru un aviz. Uh, Uh, în viitor suntem dispuși să discutăm și să găsim o modalitate de a explica mai bine poziția noastră. Uh, Iorg, uh, întrebările tale în legătură cu cauzele care au dus la instituirea acestui fond. Sunt alte comentarii sau întrebări? Nu? Deci, procesul verbal este aprobat cu această schimbare referitoare la audieri. La punctul diverse aveți ceva de semnalat, nu? Se pare că nu. Trebuie să vă informez că următoarea întâlnire va fi pe 17 iunie, miercuri, de la ora 9 dimineața. Și vreau să mulțumesc uh, interpreților, declar ședința închisă și vă uh, urez uh, o zi bună. Măi, se întâmplă ceva